Nu sunt domnul Bujec, așa cum cred că toată lumea a putut să-și dea seama, sunt um, um Martinez, Martinez, sunt vicepreședinte al Parlamentului, responsabil cu relațiile cu parlamentele naționale în biroul Parlamentului European. Și domnul președinte Busec m-a rugat să coprezidez această reuniune împreună cu președintele Parlamentului uh, suedez. Am să vorbesc acum în spaniolă, pentru că, printre altele, sunt responsabil și cu multilingvismul la birou, deci uh, ar fi ca și cum mi-aș trăda responsabilitățile dacă nu mi-aș folosi limba maternă. Dar vom începe acum sesiunea din această dimineață. Vreau să vă salut în primul rând și să vă reamintesc, așa cum îmi spune secretariatul, că trebuie să completați cererea, formularul, dacă doriți să luați cuvântul la dezbaterea cu domnul Ask, ministrul suedez de justiție și uh, cu domnul Baro. Deci cei care intenționează să intervină trebuie să completeze formularul, formularul corespunzător și să îl predea personalului pentru a putea fi astfel incluși pe lista de vorbitori. În ceea ce privește ordinea de zi, timp de 40 de minute vom prezenta rapoartele de la cele trei grupuri de lucru care s-au întâlnit ieri. Nu îl văd pe domnul Lopezilar, care trebuia să prezinte raportul de la primul grup de lucru, colegul uh, Westerberg și cu mine am hotărât uh, pentru uh, a fi mai eficienți, am hotărât să-i dăm cuvântul raportorului de la cel de-al doilea grup de lucru, domnul Absam, din partea Parlamentului suedez. Vă rog să nu depășiți 5 minute, stimate domn, Jag kan inledningsvis nämna när jag nu avrapporterar... Mulțumesc. Vă voi prezenta raportul de la grupul de lucru 2. Trebuie să vă spun că foarte mulți vorbitori au spus că obiectivul uh, este desemnarea unei uh, zone comune de justiție în Uniunea Europeană. Să bineînțeles, știm cu toții că există tradiții și un specific uh, fiecarei țări, iar în timpul discuțiilor s-a văzut că există consens în ceea ce privește abolirea execuatorului. Deși există o serie de chestiuni care trebuie soluționate pe parcurs. S-a vorbit foarte mult despre faptul că mm, de la o țară la alta calitatea activității administrative variază. Acestea fiind spuse, e important să subliniem importanța siguranței juridice și a încrederii reciproce. De asemenea, s-a exprimat și ambiția de a pune la oaltă diferite domenii ale dreptului, de exemplu dreptul familiei domenii în care pot apărea probleme grave în anumite țări membre. Nu voi uh, vorbi acum mai mult decât este necesar, însă vă voi spune că este normal ca la astfel de sesiuni de lucru când încercăm să analizăm politicile europene, deci e normal să ne întrebăm care va fi următorul pas? Eu cred că următorul pas logic este abolirea procedurii executor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Afsan. Vă mulțumesc și pentru concizia de care ați dat dovadă. Îi vom da cuvântul acum raportorului de la primul grup de lucru, domnul Juan Fernando López Aguilar, președintele Comisiei libe de la Parlamentul European. Ai cuvântul, Juan Fernando. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Bună ziua, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. De la Parlamentul European și de la delegațiile naționale din parlamentele statelor membre. Voi încerca și eu să fiu concis și, vă, și să vă spun pe scurt ce anume am discutat el la grupul de lucru la care eu am fost uh, raportor. Titlul lucrărilor noastre a fost uh, Să construim o Europa cetățenilor. Ieri după amiază și când um, am făcut o sinteză a lucrărilor, am vorbit despre importanța acestui concept crucial al construcției europene și al legitimării în fața cetățenilor. Noi suntem parlamentari și îi reprezentăm pe cetățenii europeni. Prin urmare, cetățenii își îndreaptă atenția către Parlamentul nostru și către parlamentele naționale și așteaptă de la noi mai bune garanții pentru drepturile și libertățile lor și vor să li se asigure securitate, însă în același timp să le fie respectate libertățile. Ieri am discutat despre aceste principii și am arătat clar că această construcție europeană bazată pe libertate, solidaritate și justiție vine din tradițiile constituționale din fiecare stat membru. Însă aceste tradiții sunt puse la oaltă și după o dezbatere prelungită care a avut loc uh, la nivelul Uniunii Europene în ultimii 10 ani, am reușit să sintetizăm acest numitor comun. Deci după 10 ani de dezbateri privind structura instituțională și cetățenia europeană, deci am ajuns la acest numitor comun, la acest rezultat și anume Tratatul de la Lisabona, care include Carta Drepturilor Fundamentale. Știm care sunt reținerile pe care le-au anumite țări, s-a văzut și ieri acest lucru, în ceea ce privește includerea acestei carte de drepturi fundamentale. Însă această carte este unul din elementele importante. Preună cu Tratatul Uniunii Europene, cu Tratatul de Funcționare, cu caracter obligatoriu, deci această carte a drepturilor fundamentale deschide un nou orizont, uh, vine cu un numitor comun care sintetizează aceste tradiții constituționale, le îmbunătățește, le îmbogățește, fără să reducă și să dilueze drepturile pe care le au cetățenii, în conformitate cu legislația națională. Acest lucru e simplu și important, și anume drepturile fundamentale stabilite în această carte nu înlocuiesc, nu deplasează drepturile fundamentale de care ne bucurăm deja în calitate de cetățeni. Nu, aceste drepturi se mulțesc, se îmbogățesc și se face de asemenea și o actualizare a acestei evoluții constituționale, deoarece se includ uh, drepturi uh, ale noi generații care nu au fost recunoscute mm, expres în anumite constituții. E vorba aici de dezvoltarea științei, evoluția biogeneticii, a societății informaționale. De asemenea, se garantează securitatea și dreptul la viață privată în lumina acestor evoluții recente despre care vorbim. Programul de la Stockholm este foarte important, deoarece constituie o strategie pentru îndeplinirea acestui spațiu de libertate, justiție și securitate. Se depășește stadiul guvernamental în care ne-am aflat în ultimii 10 ani și ajungem la o politică europeană de drept european când Parlamentul European va fi legiuitor împreună cu parlamentele naționale. Ieri am discutat de asemenea și despre dialogul între Parlamentul European pe de-o parte și Parlamentele Naționale și despre ce se întâmplă la Parlamentele Naționale. Și acest dialog are urmări asupra acestei combinări între securitate și dreptul la confidențialitate. Aceasta, aceasta a fost o provocare care a apărut în uh, dialogul pe care l-am avut cu Statele Unite ale Americii. Așa s-a văzut și la discuția pe care am avut-o cu șefa Departamentului de Stat pentru Afaceri Interne, doamna Napolitano, care a fost aici la Parlamentul European. Atunci uh, am avut o dezbatere foarte aprinsă cu membrii Parlamentului European și s-a văzut foarte clar cât de important este să garantăm dreptul la confidențialitate, dreptul la viață privată, la intimitate, drepturile care țin de sfera privată. Deci acestea trebuie garantate, deși avem niște angajamente pentru a asigura securitatea atât la nivel european, dar și cu alți parteneri internaționali, de exemplu Statele Unite ale Americii. Am vorbit de asemenea ieri despre integrarea diversității și a drepturilor persoanelor care, fără să aibă cetățenia unui stat european, persoane străine aflate pe teritoriul Uniunii Europene, deci să nu uităm că aceste persoane au și ele drepturi fundamentale. E vorba de cetățeni din țări terțe, în situație clandestină sau uh, legală. Sunt imigranții care se află printre noi, iar gestionarea granițelor externe, reprimarea clandestinității sunt provocări cărora statele membre nu le pot face față singure, ci doar împreună. În același timp, împreună putem face distinția între imigrație și criminalitate care vine din exterior. Un uh, infractor uh, nu e același lucru cu un imigrant străin deci e important să punem la oaltă toate aceste obiective și pentru aceasta va fi nevoie de un dialog mai strâns între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Voi încheia aici, spune domnul Lopez Aguilar. De asemenea, ieri, spre sfârșitul discuțiilor, s-a spus că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și cu punerea în aplicare a strategiei de la Stockholm, activitatea parlamentelor va fi mai dificilă E o veste bună pentru cetățeni, însă asta înseamnă că noi vom avea mult mai mult de lucru. Noi va trebui să facem față unor așteptări mai ridicate din partea cetățenilor. Și deci după 10 ani de activități, de dezbateri atât de dificile, noi nu ne permitem să, fi, să nu fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor Cetățenii nu ar înțelege dacă noi nu am ajunge la un consens în ceea ce privește programul de la Stockholm. Nu ar înțelege dacă noi nu, am, nu ar înțelege ca noi să nu să nu încurajăm și parlamentele naționale să facă tot posibilul pentru a ajunge la un spațiu comun de justiție, libertate. Deci nu vor înțelege, nu vor accepta ca noi să nu combatem crima organizată, să nu protejăm victimele violenței. Deci săptămâna viitoare vom uh, adopta avizul Parlamentului pentru programul de la Stockholm. Sper că vom avea un consens majoritar, după care parlamentele naționale vor trebui să intervină, va, intervi, va apărea acel program de acțiune pentru programul de la Stockholm, care va fi pus în aplicare în timpul președinției spaniole. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Carmen Hermosin, raportarea de la cel de-al treilea grup de lucru. Dragă Carmen, pentru mine e un moment special. Nu știu dacă cineva mi-ar fi spus acum 35 de ani când uh, ne luptam pentru apărare și demnitate în țara mea, în Spania, deci nu știu, dar dacă cineva mi-ar fi spus atunci că într-o zi eu, aici la Parlamentul European, în calitate vicepreședinte, urma să-ți dau cuvântul, nu, nu aș fi crezut. S-au întâmplat foarte multe între timp pentru libertate în Europa, pentru cetățenii europei. Mulțumesc! Vă voi prezenta acum un rezumat um, al lucrărilor de la grupul de lucru 3, protecția cetățenilor domnul Busutil, eurodeputat, și doamna Davidson de la Parlamentul suedez și cu mine. Deci noi trei am fost președinții acestui grup de lucru. Cu toții am spus cât de importantă va fi intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale. Sunt două circumstanțe care vor afecta rolul parlamentelor naționale și care vor spori competențele Parlamentului European. Așa cum am ascultat, am auzit și în sesiunea plenară, s-au văzut clar două curente de gândire. Asta s-a întâmplat și la grupul de lucru. Nu pot să vin cu cifre exacte, însă s-a văzut clar că există aceste două curente. Un curent de gândire susține că în spațiul european ar să punem mai mult accentul pe tot ceea ce ține de securitate, să ne gândim la progresele de la Maastricht, iar celălalt curent de gândire accentuează un alt element și anume că securitatea nu trebuie niciodată să se facă în detrimentul sistemului nostru de libertăți și drepturi de care se bucură cetățenii. Dezbaterea a fost uh, foarte interesantă. Au participat mulți dintre cei prezenți la acest grup de lucru, domnul Godet, doamna Juncker de la Consiliul Europei, domnul Coeliu de la Parlamentul European, doamna din Senatul României, reprezentanța ai Senatului Belgian din Polonia, Lord Harrison din Camera Lorzilor a intervenit, deputata Elena Sisi, domnul Lambrinidis de la Parlamentul European, din Cehia, din Austria, din Finlanda. Deci peste 30 de persoane au intervenit la aceste dezbateri. Au existat uh, multe nuanțe, însă s-a văzut clar că trebuie să existe acest echilibru între libertate și securitate. S-a vorbit de asemenea despre ameliorările care trebuie făcute deci în uh, continuarea programului de la Tampere și de la Haga respectiv. De asemenea, s-a spus că actuala redactare a programului de la Stockholm este mult prea amplă, oarecum prea deschisă. S-a spus că ar fi bine să concretizăm acest program de la Stockholm mai mult, să evaluăm în același timp toate politicile din etapele anterioare, deci Tampere și Haga, deoarece mai sunt uh, multe elemente care trebuie îmbunătățite. Aș vrea să spun însă că majoritatea intervențiilor au oglindit uh, clar un lucru, și anume, verdictul asupra acestui program de la Stockholm este, în general, foarte pozitiv. Deci, ideea este să țintim mai sus în domeniul securității, să încercăm să obținem mai multe. Unii au spus că programul este prea extins, însă eu cred că dacă nu dăm dovadă de ambiție, nu vom progresa și nici nu vom obține rezultatele scontate. Pe de altă parte, în ceea ce privește pregătirea profesională a polițiștilor, schimbul de comunicat, de informații, datele privind uh, infractorii, date la care au acces uh, organele polițienești, o mai mare cooperare și coordonare între forțele de securitate din uh, diferitele state membre. Reprezentantul Camerei Lorzilor s-a referit la situații atât de ciudate precum cea când polițiștii adresează o întrebare în engleză și speră ca răspunsul, se așteaptă ca răspunsul să vină tot în engleză. Deci nu trebuie să uităm că de multe ori polițiștii trebuie să acționeze în afara frontierelor și de aceea e atât de importantă cooperarea transfrontalieră în combaterea crimei organizate. Au fost teme dezbătute de către cei care au intervenit la această dezbatere și au lămurit oarecum lucrurile. Printre provocările cele mai importante, drepturile cetățenilor consfințite în Carta Drepturilor Fundamentale trebuie respectate, însă în același timp trebuie să asigurăm securitate. Să cooperăm pentru eradicarea delictelor grave, cum ar fi xenofobia, rasismul, discriminarea, deoarece aceste drepturi aduc atingere drepturilor, aceste delicte aduc atingere drepturilor fundamentale. S-a vorbit de asemenea despre politica de azil și a refugiaților. E important să avem o politică comunitară în domeniu. De asemenea, vrem să eradicăm și să preîntâmpinăm delicte mai vechi care acum au trăsături noi. Cum? De asemenea, să cooperăm pentru combaterea terorismului sub toate formele. Să combatem traficul de ființe, mai ales de copii și de femei, uh, pentru exploatare sexuală, pirateria pe mare, delinvența informatică, mai ales în ceea ce privește pornografia infantilă, violența juvenilă și uh, urmările sale asupra familiilor, uh, cartierelor, școlilor. Tratamentul, prelucrarea datelor pentru ocrotirea cetățenilor. Pe scurt, reuniunea a fost interesantă și Sper ca în curând să avem nu doar programul de la Stockholm, ci și concretizarea acestuia în timpul președinției spaniole printr-un program de acțiune care urmează să fie elaborat. Vă mulțumesc, doamnă Ermosin. Le mulțumesc celor trei raportori de la cele trei grupuri de lucru. Cu siguranță documentele redactate sunt deosebit de interesante și ne vor ajuta pe viitor. În continuare, avem intervenția ministrei de justiție din Suedia, care se va exprima în numele președinței suedeze, doamna Beatrice Ask. Doamna Ask, trebuie să vă spun că, deocamdată, când îi rog uh, unui membru, când rog un membru al, uh, parlam, al uh, guvernului suedez să ia cuvântul, deci nu mă pot abține să vă spun că pentru mine guvernul dumneavoastră suede a fost un punct de referință de-a lungul anilor. Noi trebuie să luptăm pentru mai multă demnitate și de aceea salut faptul că Suedia a preluat președinția Uniunii Europene. Pentru noi acest lucru înseamnă foarte mult. Pentru mine și pentru alții. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere, domnule Martinez. Domnule Martinez, domnule președinte al Parlamentului suedez, doamnelor și domnilor, domnule comisar Jacques Barrot, Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația la această adunare, la această întâlnire comună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Văd că este foarte multă lume în sală și mă bucură faptul că această reuniune este dedicată programului de la Stockholm. Programul de la Stockholm este un program pe 5 ani care derivă din programul de la Haga și reprezintă una dintre cele mai importante sarcini ale președinției suedeze. Viziunea ce stă la baza programului de la Stockholm este crearea unei Europe mai sigure, în care să fie apărate drepturile indivizilor. Credem că perspectiva cetățenească trebuie să aibă întâietate la toate nivelurile și lucrăm cu toții aici ca reprezentanți ai cetățenilor, nu-i așa? Cooperarea pe viitor în acest domeniu trebuie să uh, răspundă așteptărilor indivizilor și trebuie să răspundă unor probleme reale și să aducă măsuri concrete ce să uh, aducă mai multă valoare adăugată în viețile cetățenilor. Așadar, punctul de vedere al cetățenilor este că combaterea criminalității este foarte importantă. Cetățenii se așteaptă ca uh, cooperarea europeană să combată criminalitatea transfrontalieră. Sunt așteptări în domeniul securității și justiției și al libertății. Nu putem, de asemenea, să sporim securitatea în detrimentul drepturilor cetățenilor măsurile care au drept obiectiv sporirea securității și măsurile care doresc să creeze mai multă siguranță juridică trebuie să um, nu fie despărțite de drepturile cetățenilor. Problemele sunt mari, trafic de droguri, trafic de persoane, toate acestea sunt realități pe continentul nostru. Nu știu dacă ați văzut azi dimineață pe BBC, era un reportaj din Anglia, în care se arăta cum sunt exploatați copii în vârstă de 10 ani de către organizații criminale în scopuri sexuale. Consecințele sunt groaznice și este evident că cetățenii ne cer să acționăm pentru a preîntâmpina aceste fenomene. Am citit cu toții uh, rapoarte din țările noastre respective în legătură cu astfel de incidente, dar în același timp apar și noi forme de criminalitate, de exemplu cele ce implică folosirea internetului. Crima organizată în Europa și în restul lumii nu mai ține cont de frontierele naționale. De aceea nu putem permite ca frontierele noastre naționale sau ca limitele autorității noastre să reprezinte obstacole în îndeplinirea eficientă a muncii noastre. Cooperarea transfrontalieră a autorităților este foarte importantă ea se află acum la început și trebuie să ne asigurăm că facem tot ce ne stă în putere ca să avem o cooperare polițienească și judiciară eficientă. Asta înseamnă programul de la Stockholm. Trebuie să avem uh, soluții comune la probleme comune. Trebuie să avem o cooperare polițienească între statele membre incluzând aici sisteme mai eficiente de schimb de informații, de schimb de experiență și de uh, metode ce funcționează în fiecare țară pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm. Măsurile de combatere a criminalității trebuie să fie împărtășite și dezvoltate. În octombrie, președinția suedeză și Europol au organizat o reuniune uh, extraordinară la Haga pentru a discuta despre potențialul uh, reprezentat de statele Uniunii Europene și de Europol pentru a dezvolta cooperarea polițienească transfrontalieră deja existentă în Uniunea Europeană. Europol poate să uh, conducă cooperarea la nivel european, dar și la nivel internațional, extins. După cum am mai spus, o parte foarte importantă a cooperării transfrontaliere este reprezentată de schimbul de informații bine țintite. La nivelul Uniunii Europene putem um, aduce o standardizare suplimentară și o uh, delimitare mai clară a acestor măsuri pentru a le face cât mai eficiente. Putem garanta faptul că acest schimb de informații garantează standarde minime de protecție a vieții personale, a integrității personale și trebuie să ne asigurăm că informațiile personale nu sunt colectate și nici nu sunt păstrate prea mult. Trebuie să creăm o Europa sigură în care criminalitatea transfrontalieră să fie combătută eficient. Toate acestea sunt posibile și este necesar să facem toate aceste lucruri simultan. Principiul recunoașterii reciproce trebuie să continue să fie un principiu fundamental pentru cooperarea juridică. Pentru ca acest principiu de recunoaștere reciprocă să fie uh, aplicat, să fie pus în aplicare corect, trebuie să existe și o încredere reciprocă între diferitele sisteme juridice din diferitele state membre. E vorba de încredere între autoritățile naționale și mai este vorba și de um, mulțumirea cetățenilor față de deciziile luate, ceea ce înseamnă că autoritățile din statele membre trebuie să poată conta unele pe celelalte și trebuie să își pună în aplicare hotărârile din diferitele state membre. E vorba de diferite măsuri ce sporesc, ce consolidează încrederea reciprocă. Putem face acest lucru uh, sporind cunoștințele pe care le avem despre sistemele juridice ale celorlalți. E nevoie de programe educaționale. Ar trebui să existe un fel de Erasmus pentru procurori, pentru polițiști, Trebuie să consolidăm rețelele existente și mecanismele de cooperare existente și să ne armonizăm regulile naționale. Și cred că cea mai importantă măsură de consolidare a încrederii este aceea de a ne asigura că există garanții minime în privința accesului la justiție, indiferent de locul unde se află un cetățean al Uniunii Europene. E vorba de lucruri simple, de exemplu de a pune la dispoziția cetățenilor informații în limba lor maternă, în legătură cu drepturile lor, cu acuzațiile ce li se aduc în funcție de statutul de suspect sau de victimă. Mă bucur că am reușit să stabilim împreună o foaie de parcurs în legătură cu uh, evaluarea măsurilor procedurale și implementarea măsurilor procedurale uh, Uh, nu mai departe de 2007 am avut negocieri la care nu am reușit să ajungem la un obiectiv comun. Însă acum am reușit și calendarul prevede măsuri foarte obiective, foarte bine țintite, ce vor aduce valoare adăugată zi, vieții cotidiene a cetățenilor. Toate acestea prin programul de la Stockholm. Programul de la Stockholm trebuie să conțină și punctul de vedere al persoanelor care sunt victimele unei infracțiuni. Libera circulație în Uniunea Europeană presupune și că cetățenii europeni sunt expuși la infracțiuni în alte state decât statele lor de baștină, ceea ce presupune că cetățenii trebuie să primească informații într-o limbă pe care o cunosc, dacă sunt victima unei infracțiuni în comunitatea europeană. Victimele infracțiunilor trebuie să primească asistență înainte, în timpul și după desfășurarea procedurilor juridice. De asemenea, trebuie să primească despăgubiri relevante pentru pierderile suferite. La Consiliu am stabilit adoptarea unei strategii pentru a consolida drepturile persoanelor care au fost victimele unor infracțiuni. Trebuie să ridicăm ștacheta, trebuie să mărim miza atunci când e vorba de ajutarea victimelor. Și programul de la Stockholm va fi o bază pentru activitatea noastră ulterioară. Avem acum o bază foarte bună de negociere. Cu o lună în urmă, Comisia a prezentat proiectul inițial al acestui program. Se pare că aceste chestiuni sunt de larg interes și de aceea am publicat acest proiect direct pe pagina noastră de internet. Documentul, comunicarea Comisiei, a reprezentat baza acestui proiect și a fost prezentat în diferitele foruri interesate. Am păstrat cam aceleași capitole și titluri din propunerea inițială, am adăugat un capitol suplimentar în legătură cu relațiile externe, pentru că foarte multe state membre au arătat că uh, statele terțe sunt din ce în ce mai importante în munca noastră și trebuie să obținem reflexii și în acest domeniu legătura dintre justiție și afaceri interne pe de o parte și relațiile externe de cealaltă parte este foarte importantă și trebuie să ținem cont de faptul că dimensiunea externă trebuie și ea dezvoltată. La Coreper avem în fiecare săptămână discuții în acest sens și așteptăm cu nerăbdare reuniunea Consiliului din 30 noiembrie 1 decembrie și așteptăm și rezoluțiile pe care le va adopta Parlamentul European la plenară între 24 și 26 noiembrie. În cele din urmă câteva cuvinte despre tratatul de la Lisabona. Noul tratat de la Lisabona implică schimbări foarte mari în domeniul libertății, securității și justiției. El va reprezenta un, un nou temei juridic care se va uh, pune în aplicare și așteptăm cu nerăbdare sporirea cooperării cu Parlamentul European. Cred că mm, sarcina parlamentelor naționale va fi, de asemenea, una foarte rodnică. Trebuie să ținem cont de faptul că pe cetățenii interesează foarte mult toate acestea. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare comentariile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă ministru. Acum vom uh, da cuvântul domnului comisar Baro. Domnule Baro, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Beatrice Ask, doamna ministru președintă a Consiliului, v-a spus esențialul despre acest program. Și încă de la bun început aș vrea să subliniez anumite lucruri, o fac și sub controlul domnului Westerberg. Deci aș vrea să subliniez rolul pozitiv pe care l-a jucat președinția suedeză, astfel încât să ne dea speranțe că acest program de la Stockholm va fi unul cât se poate de ambițios. Mulțumesc domnului, domnului raportor, domnul Lopez Aguilar, dar și doamnei Ermani. Bun. Precum și domnului Anti Azvan, deci celor trei uh, raportori de la grupurile de lucru. Suntem la numai câteva zile din momentul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și va putea să fie aplicat. Personal, sunt convins că această procedură de codecizie va uh, ajuta dezvoltarea politicilor în domeniul libertății, securității și a justiției. Atunci când Parlamentul European are rolul de co-legiuitor, el își exercitează această misiune într-un mod constructiv și aduce o adevărată valoare adăugată la negocieri. Am putut eu însumi să îmi dau seama de acest lucru când am fost comisar pentru transport și continui să văd cu ochii mei cum evoluează lucrurile atunci când negociem, de exemplu când discutăm despre politicile de imigrare. Și mă bucur de faptul că Parlamentul European va putea acum să își aducă și mai mult contribuția la această comunitate de drept pe care dorim să o vedem într-o zi um, realizată. De asemenea, negocierile de la Consiliu vor permite să trecem dincolo de ultimele obstacole. Să nu uităm că tratatul de la Lisabona mărește și rolul jucat de parlamentele naționale în întreaga procedură legislativă. Astfel, principiul de subsidiaritate va fi respectat întru totul. Și acest lucru este cu atât mai important cu cât e vorba despre noțiuni sensibile, precum dreptul familiei și dreptul penal. Trebuie în aceste cazuri să ținem cont de subsidiaritate și de specificitățile culturilor noastre naționale. Vreau să mulțumesc uh, uh, reprezentanților parlamentelor naționale pentru toate contribuțiile dumnealor. Este adevărat, pe de altă parte, că odată cu eliminarea structurii de trei piloni, deci mai ales odată cu eliminarea celor, celui de-al treilea pilon, se va putea face apel la Curtea Europeană de Justiție, ca să putem verifica că toate aceste progrese în materie de drept nu vor rămâne niște litere pe hârtie și se vor transforma în realități. Programul de la Stockholm va coincide cu începerea unei uh, noi etape în viața instituțiilor noastre. Și sperăm astfel ca această comunitate de drept să poată, cum spuneam, să se realizeze cât mai repede cu putință, pentru că cetățenii noștri își doresc acest lucru. Cum spuneam, textul programului de la Stockholm este unul cât se poate de coerent, cu obiective ambițioase și care a fost uh, redactat uh, după multiple discuții și negocieri. Și îmi doresc ca textul uh, Consiliului să rămână să fie cât mai aproape de spiritul comunicării Comisiei. Așa cum a spus și doamna Beatrice Ask, în timpul lunii noiembrie vor continua discuțiile de la Coreper, apoi va avea loc Consiliul European de pe 30 noiembrie și, în sfârșit, Decizia finală cu privire la acest program va fi luată cu ocazia Consiliului de pe 11 și 12 decembrie. Dacă îmi permiteți acum, aș vrea să reamintesc pe scurt, cu riscul de a repeta ce a spus doamna Ask, deci să reamintesc acele puncte asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. Mai întâi, noțiunea de cetățenie – a fi cetățean european nu este într-un nimic incompatibil cu a fi cetățean al unui stat membru. Din potrivă, este o dimensiune suplimentară. De exemplu, când ești un cetățean european, te bucuri de libertatea de circulație. Este o libertate nemaipomenită. Te bucuri de protecția vieții private, de protecția datelor cu caracter personal peste tot în Europa. Și de aceea ar trebui să avem o adevărată arhitectură, o adevărată bază de date care să ne garanteze protecția acestor date cu caracter personal. Și în plus te mai bucuri de dreptul de a participa activ la viața Uniunii Europene. În acest sens, Comisia este de acord cu uh, sugestiile Parlamentului European și mai ales cu ideea ca alegerile pentru Parlamentul European să fie organizate pe 9 mai, adică de ziua Europei, de aici înainte. Așa cum spunea și președintele López Aguilar, dreptul european se va îmbogăți cu aceste drepturi fundamentale uh, consfințite de Carta, care face parte integrantă din Tratatul de la Lisabona un alt mare capitol, justiția. Și îi mulțumesc domnului Oan că a insistat pe suprimarea uh, procedurii excuator. Căci, dacă vrem să avem o, un adevărat spațiu comun de drept pentru cetățeni, trebuie să eliminăm anumite obstacole. Trebuie să existe o adevărată cultură juridică europeană. Și principiul recunoaștere reciproce trebuie să fie temelia Europei Justiției. Și această recunoaștere reciprocă, cum s-a spus deja, implică existența încrederii reciproce între toți actorii din domeniul judiciar. Trebuie să existe anumite norme comune și trebuie ca toți cetățenii din Europa să poată să aibă ușor acces la justiție în toate statele membre. În plus, ar trebui să avem o justiție europeană consolidată în serviciul activității economice din Europa. Un al treilea capitol Securitatea. Avem nevoie de o strategie în sprijinul securității la nivel intern, dar să nu uităm că această strategie la nivel intern trebuie să se încadreze într-o strategie globală. Și aici există mai multe axe, cooperarea uh, polițienească, cooperarea între um, justiția uh, cu caracter penal și apoi o cooperare între serviciile care asigură supravegherea frontierelor și, în general, supravegherea accesului la uh, teritoriul european. În sfârșit, ultimul capitol, imigrația. Aici este nevoie în același timp de o solidaritate între țările membre și de o adevărată cooperare cu țările terțe. Și aici avem nevoie de o viziune pe termen lung. Și ne gândim aici în același timp și la o imigrație legală, unde persoanele imigrante se vor bucura de un statut cât se poate de clar și să ne gândim pe de altă parte și la lupta împotriva imigrației ilegale și a activităților criminale uh, care sunt asociate în general cu imigrația ilegală având tot timpul în minte respectul drepturilor fundamentale a oricărei persoane care solicită dreptul la azil și dreptul la protecție din partea um, Europei. Iată cele patru mari capitole care ne vor permite să transforme Europa într-o comunitate de drept în serviciul cetățeanului. Va exista după programul de la Stockholm, programul de acțiune pe care îl va adopta președinția spaniolă, iar pentru noi, ceea ce este important, e faptul că rolul parlamentelor, fie ele naționale sau Parlamentul European, va fi mărit. Dumneavoastră, aleși și cetățenilor, veți putea să vă aduceți uh, contribuția la acest uh, mare șantier care este um, comunitatea de drept european și vă mulțumesc anticipat pentru tot angajamentul dumneavoastră în această muncă de uriaș. Iată, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și acum, împreună cu doamna ministru, o să ascultăm cu toată atenția ce aveți de spus și apoi, dacă doriți, vă vom răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule Baro. E întotdeauna foarte important să subliniem că dumneavoastră ați fost întotdeauna un prieten al Parlamentului European. Și vă mulțumim. Acum am să-i uh, cedau președinția domnului Westerberg. A fost pentru mine o onoare să fiu împreună cu dumneavoastră azi dimineață, deci vă dau cuvântul, stimate coleg. Acum vreau să vă reamintesc că puteți să luați cuvântul numai dacă completați formularul pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră. Și atunci când puneți o întrebare, vă rog să spuneți pentru cine este această întrebare, pentru doamna ministru Ask, pentru domnul comisar Baros sau eventual pentru amândoi. La sfârșitul dezbaterii, doamna Ask și domnul Baro vor avea ocazia să dea uh, scurte răspunsuri. Vreau să vă mai reamintesc că nu puteți vorbi mai mult de 3 minute, maxim 3 minute și jumătate. Începem sesiunea de întrebări și răspunsuri și dau cuvântul doamnei Ani David de la Senatul francez. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Chiar dacă suntem de acord cu obiectivele programului de la Stockholm pentru a construi o Europa a libertății, securității și justiției, rămân și unele domenii care ne liniștesc, de exemplu constituirea acestor baze de date. Astfel avem mai degrabă imaginea unei Europe care se transformă într-o citadelă bine apărată și în care nu se poate ușor intra. De aceea ar fi bine ca viitoarea Europa a libertății, securității și justiției să găsească acest echilibru între respectarea drepturilor fundamentale din Carta Europeană și din Convenția Drepturilor Omului și uh, nevoia de uh, întărire a securității. De asemenea, aceste baze de date, aceste fișiere ar trebui să uh, fie ușor interconectate și să fie ușor controlate. Trebuie de asemenea să nu avem senzația că construim această Europa numai ca să ne protejăm, ci din potrivă pentru a întări toate valorile fundamentale ale Europei care au fost subliniate în timpul grupului de dezbaterilor grupului de lucru numărul 1. Ar trebui să fie să ne gândim și la punerea în aplicare a, a cartonașului albastru și a directivei uh, de întoarcere în țările de origine ar fi ca și cum nu am primit decât acei imigranți care sunt calificați pentru a fi uh, imigranți în Europa și uităm pe toți acești oameni, bărbați, femei, copii, care uh, ar avea nevoie să își părăsească țara din diferite motive, dar care nu vor mai putea să o facă. Imigrația aleasă, așa cum este definit acest concept, nu poate fi acceptată de toată lumea. Uniunea Europeană, se spune, va construi o nouă bază comună. Și ni se spune că nici identitățile și nici drepturile nu vor fi dizolvate în această mare supă, între ghilimele fiind spus, a uh, spațiului de drept comun. Sperăm că acest program de la Stockholm va constitui o valoare adăugată și nu o nouă modalitate de a lupta împotriva acestor uh, drepturilor acestor persoane, fie ele femei, bărbați sau copii, indiferent de originile lor etnice sau religioase. Îmi doresc ca aceste îndoieli care persistă în legătură cu programul de la Stockholm să ne permită să construim o adevărată Europa a libertății, a securității și justiției, și să nu fie o modalitate de a ne îndepărta și mai mult de o Europa în care solidaritatea, cooperarea, fraternitatea între popoare uh, um, uh, sunt prețuite. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i dau acum cuvântul domnului Alberto Maritati din Senatul Italian. Aveți cuvântul. eu ribadisco. Mulțumesc, domnule președinte. S-a mai spus aici ceea ce vreau și eu să spun și ceea ce s-a spus și la sfârșitul lucrărilor grupului de lucru pe justiție. Aș dori ca aceste intervenții ale noastre să nu se piardă, să se țină cont de ele și, desigur, să ni se răspundă. Eu aș vrea ca pe viitor reuniunile, lucrările noastre să se concentreze pe unul sau două aspecte, ca să putem să discutăm mai concentrat și să deliberăm de asemenea mai eficient. Aș vrea să fie cât se poate de bună cooperarea între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Dați-mi voie să vă vorbesc despre o temă care pe mine mă interesează foarte mult și anume migrația. Cred că acesta este fenomenul cel mai actual și cel mai delicat pe care trebuie să-l gestioneze și să-l controleze Uniunea Europeană. Nu putem accepta faptul că Europa civilizată să-și arate mușchii și uh, colții în fața unor persoane care nu fac decât să fugă de mizerie și de foamete. Sigur că nu trebuie nici să deschidem ușile cât se poate de larg. Trebuie însă să primim aceste persoane controlat, cu ospitalitate și în colaborare cu statele de origine. Trebuie să pregătim aceste persoane, trebuie să le oferim cursuri de formare trebuie să le ajutăm să se integreze ca să um, atenuăm traumatismul reprezentat de sosirea lor într-o societate atât de diferită. Sigur că și drepturile fundamentale ale persoanei trebuie să fie protejate. Și mă gândesc aici mai ales la centrele care nu, centrele de primire care nu sunt altceva decât niște închisori administrative. Trebuie să creăm niște locuri în care aceste persoane să primească adăpost. Trebuie să fie niște centre de pregătire pentru repatriere în cazul persoanelor ce vor fi returnate. Trebuie să încetăm să punem în evidență numai represiunile pentru că efectele acestora sunt dramatice pentru cetățeni și pentru justiție. Și mă refer aici la țara mea. Uh, avem uh, foarte multe probleme și uh, la tribunale foarte adesea apar cauze legate de clandestinitate. Această atitudine nu rezolvă nimic, nu ușurează situația, nu face decât să deterioreze situația și să încalce drepturile fundamentale ale persoanelor. Repatriere asistată, primire, ajutor, asistență, toate acestea trebuie să formeze o politică demnă de o Europa civilizată, o Europa care apără drepturile fundamentale. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Busutil din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mă alătur și eu domnului vicepreședinte Martinez și să îi mulțumesc și eu domnului Baro pentru munca deosebită pe care a făcut-o în acest domeniu și, de asemenea, pentru faptul că a avut curaj să concretizeze ceea ce am obținut noi în domeniul securității și justiției. După părerea mea, piața internă este una din reușitele cele mai importante. Însă, în anii următori, va trebui să creăm o adevărată zonă de libertate, justiție și securitate și acesta va fi următorul mare proiect european. Și dacă privim lucrurile din această perspectivă, ne dăm seama imediat cu ce provocare ne confruntăm. Din punct de vedere pozitiv, tratatul de la Lisabona, care va intra în vigoare în curând, ne va da uneltele necesare. Va fi nevoie de vot majoritar la Consiliu și va, vom avea codecizie, deci între Parlament și Consiliu și astfel instituțiile vor fi mai constructive de aceea așteptăm cu nerăbdare intrarea în vigoare a acestui tratat, care ne va ajuta și pe viitor să concretizăm mai mult politicile din acest domeniu. Grupul PPE din Parlamentul European își dă seama că există priorități politice diferite și sensibilități diferite și nu doar de la un grup politic la altul, ci chiar și în uh, cadrul diferitelor state membre. Deci ne dăm seama de această diversitate, însă, bineînțeles, răspunsul nu este să nu facem nimic, ci să lucrăm și mai greu pentru a obține un compromis. Pentru mulți dintre noi, combaterea terorismului este o prioritate clară. Pentru alții, e mai important accentul pe libertăți civile. Pentru unii, combaterea emigrației ilegale e o prioritate, alții cred însă că ar trebui să uh, dăm mai mare importanță drepturilor imigranților. Deci unde ne oprim? Care este echilibrul corect? Cât de mult putem să mergem? Cu câteva zile, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat o sentință foarte controversată în ceea ce privește abordarea crucifixelor în școlile italiene. Cu toții ne dăm seama că e o problemă foarte controversată și deci nu e ușor să alegi o cale sau alta. Deci ceea ce e greu este să găsești un echilibru. Și ideea este să fim pregătiți, dar pentru asta e nevoie de mult curaj să știm ce vom face în continuare. E bine, în următoarele săptămâni vom avea audierile comisarilor și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum va fi configurată responsabilitatea în cadrul comisiei. Deci până acum o singură persoană se ocupa de acest domeniu, însă acum vor fi două persoane. Domnul Baro a spus că vom avea un comisar pentru justiție și drepturile omului și un altul pentru afaceri interne și imigrație. Deci așteptăm cu nerăbdare aceste audieri și vom încerca să obținem asigurări de la acești comisari în legătură cu intențiile lor și în legătură cu modul în care intenționează să ajungă la un echilibru. De asemenea, așteptăm adoptarea programului de la Stockholm și a planului de acțiune care trebuie să urmeze. Însă, să nu uităm, implementarea va fi esențială, deoarece am avut discursuri frumoase și um, documente nenumărate de-a lungul anilor, însă acum a venit momentul să vedem cum se vor pune în aplicare toate aceste măsuri în domeniul libertății, securității și justiției. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Grulich din partea Senatului Ceh. Aveți cuvântul. Vážený pane předsednictvo, vážené, předsednictvo, vážené předsednictvo, milé kolegyně. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Chestiunile despre care discutăm astăzi, mă scuzați, întrebările pe care le am acum se adresează domnului comisar. Senatul CEH a negociat și a ajuns la anumite concluzii în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Deci am emis o rezoluție în care ne pronunțăm în legătură cu aplicarea programului de la Haga, uh, și în legătură cu nevoia de a avea niște obiective realiste și de a avea o evaluare exhaustivă a măsurilor și programelor existente. Noi credem că aceste observații sunt uh, valabile și acum în ceea ce privește programul de la Stockholm. Aș avea acum două comentarii fundamentale pentru Senatul Republicii Cehe. Noi nu credem că prin consolidarea operativă a Frontex ne vom. Deci nu credem că e de dorit să creăm un grup, un grup de grăniceri europeni. Credem că actuala conformare a actuala configurație Frontex este corectă și că statele membre ar trebui să se ocupe de gestionarea frontierelor. Un al doilea comentariu acum, imigrația. Ceea ce vrește imigrația clandestină, cred că e important să avem mai multe măsuri de preîntâmpinare. În ceea ce privește acum imigrația legală, uh, trebuie să ne dăm seama că există condiții diferite pentru a avea accesul pe piața muncii în diferitele țări membre. Mi se pare destul de problematic uh, ideea de a avea un acces uh, egal uh, la serviciile de um, securitate socială. S-ar putea ajunge la niște abuzuri și ca această imigrație să se facă doar uh, pentru a beneficia de aceste asigurări. Are cuvântul acum domnul Benisti, de la Adunarea Națională Franceză. Mulțumesc, domnule președinte. Delegația franceză salută această inițiativă comună a Parlamentului European și a Parlamentului suedez de a organiza această întâlnire cu reprezentanții parlamentelor naționale pe tema programului de la Stockholm. Noi avem toată încrederea în domnul comisar Jacques Barrot, pe care îl cunoaștem foarte bine. Acest program se va ocupa de domenii de competență care până acum erau domenii de competență privilegiate pentru parlamentele naționale. Însă lucrurile se vor schimba și, și Parlamentul European va avea puteri sporite odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Toată lumea își dorește să poată să protejeze mai bine pe cetățenii europeni, mărind cooperarea uh, în domeniul judiciar și în domeniul polițienesc, în special în spațiul Schengen. Pentru că, așa cum știm, după atentatele de pe 11 septembrie 2001, schimbul de informații a devenit piatra de temelie a cooperării internaționale. Trebuie să îmbunătățim felul în care se face transferul de date pentru că datele din diferitele uh, date de baze ale uh, serviciilor de poliție din lume au devenit uh, valoroase precum aurul, ca să putem să luptăm mai bine împotriva diferitelor forme de criminalitate și de terorism. Căci nimeni n-ar putea să înțeleagă de ce um, există aceste baze de date în diferitele state membre uh, și la ce se vesc ele dacă nu există o colaborare și un schimb care se face între statele membre. Pentru că, așa cum știți, criminalitatea este din ce în ce mai bine organizată și nu mai ține cont de frontiere. Trebuie, cum spuneam, ca schimbul și împărțirea, împărtășirea de informații să se îmbunătățească și acest lucru este posibil numai dacă se acordă accesul uh, pe baza încrederii reciproce la aceste baze de uh, date personale și de um, amprente digitale. Trebuie să mergem dincolo de uh, tratatul din 2005 și de decizia cadru din 2008 avem de asemenea nevoie de um, posibilitatea de a se face transferuri de date între acele baze de date cu, cu um, ADN. Avem nevoie de un program care este demn de toate obiectivele uh, noastre și de încrederea cetățenilor europeni. Mulțumesc. Acum are cuvântul Andrew Bronz de la Parlamentul European. Domnul Haureghi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit președinția suedeză, deoarece ne oferă acest prilej uh, nemai întâlnit de a avansa pe calea unui spațiu comun de securitate și justiție. Aș vrea însă să le reamintesc colegilor că, din păcate, această cale este presărată de eșecuri. Nu știu dacă vă amintiți de acest lucru. Aș vrea să vă reamintesc că în urmă cu câțiva ani, când Consiliul European a încercat să stabilească o comisie la decizia cadru pentru a unifica, pentru a omologa o parte din uh, sistemul penal european. Deci după ani de zile de muncă au ajuns la concluzia că așa ceva nu era posibil. Deci calea către acest obiectiv uh, este presărată de obstacole și de aceea ne-am întâlnit cu toții aici. Noi vom fi protagoniștii acestui proces. Comisia, Consiliul, Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Aș vrea să vă fac patru recomandări pe care cred că ar trebui să le urmăm. În primul rând, Consiliul și Comisia trebuie să uh, mențină cu fermitate principiul de inițiativă. Deci dacă nu avem inițiativă legislativă, atunci nu vom avansa. Așadar, îi recomand Consiliului și Comisiei să vină în fața Parlamentului cu propuneri de norme care să ne ajute să avem sisteme juridice și penale cât mai apropiate. Așa cum spunea doamna Asch, e nevoie și de încredere reciprocă, deoarece aceste legi uh, sunt foarte complexe din punct de vedere tehnic și va fi nevoie de recunoașterea sistemelor procedurale, polițiene, judiciale, a laboratoarelor, sistemele de detectare a amprentelor digitale. Deci vor fi sute de sisteme tehnice care trebuie puse la oaltă și trebuie să avem încredere în ceilalți. Dacă nemții nu au încredere în greci, deci dacă un laborator criminalistic din Lituania nu are încredere în sistemul judiciar din Spania, nimic nu va funcționa. Deci de aceea încrederea este atât de importantă. Echilibrul. Un alt principiu important. Un echilibru între securitate și libertate, această controversă atât de veche. Deci nu trebuie să ne gândim că cei de la Consiliu sunt cu securitatea, iar Parlamentul e cu libertatea. Nu, în propunerile făcute de Comisia Europeană trebuie să existe deja acest echilibru, ce nu doar noi, parlamentari trebuie să garantăm principiile de conviețuire între oameni. Și în al patrulea rând, aș vrea să reamintesc ceva ce am spus și ieri. Nu vom avansa dacă nu dăm dovadă de generozitate politică. Dacă fiecare Parlament Național va spune, eu mă ocup de asta, asta mi-aparține mie, dacă toate Parlamentele Naționale vor revendica sistemele penale și juridice, nu vom avansa. E nevoie de voință politică și așa s-a construit Europa, deoarece a existat generozitate, deoarece am recunoscut nevoia de a clădi această Europa, nevoia de a avea un Parlament European care să legească acest ax de libertate și securitate, toată această complexitate pe care trebuie să o construim în Europa pentru a duce la capăt principiile de securitate și libertate cer, necesită generozitate. De aceea insist, e nevoie de voință politică pentru ca acest proiect să se poată dezvolta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Ignacia Cosito Guterres de la Congresul Spaniol. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea și eu să-l felicit pe comisarul Baro și pe doamna Ask pentru acest impuls pe care îl dau prin programul de la Stockholm spațiului comun de securitate și justiție. Aș vrea însă să vă avertizez. Există trei riscuri atunci când încercăm să construim un spațiu comun de securitate. Primul risc este ca Uniunea Europeană să-și asume mai multe responsabilități decât poate prin capacitățile sale, să genereze niște așteptări față de cetățeni, deci să uh, să arătăm că noi vrem să apărăm securitatea, însă noi trebuie să fixăm niște reguli comune, să creăm niște instrumente pentru colaborare. Însă, în domeniul securității nu trebuie să uităm că mingea este pe terenul statelor membre. În al doilea rând, să nu confundăm mai multă securitate cu mai multă birocrație. Uh, din păcate, de multe ori când uh, avem o problemă, creăm o agendă și astfel complicăm și mai mult problema. Deci să nu susținem ideea creării unei forțe polițienești europene. Deci noi avem nevoie de niște instrumente eficace pentru a înlesni cooperarea polițienească. Și o ultimă avertizare acum. Cred că există riscul ca Europa să devină un bunker să avem uh, impresia, iluzia că putem uh, clădi o Europa mai sigură într-o lume din ce în ce mai nesigură. Și asta e complet fals. Dacă vrem să înlăturăm obstacolele care există, dacă e să ne gândim la amenințarea teroristă, nu trebuie să uităm că amenințarea există atât în orașele noastre cât și în Afganistan vorbim despre combaterea traficului de droguri, da, e vorba de cartele din Columbia, de state eșuate din Africa, care sunt niște baze pentru organizațiile de traficanți de droguri. Vedeți, intrăm într-o perspectivă mult mai globală în uh, lupta noastră de combatere a acestor probleme internaționale. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Sasi de la Parlamentul finlandez. Arvoisa Haluan lämpimästi onnitella Ruotsia. Mulțumesc. Eu aș vrea să felicit uh, președinția suedeză pentru programul de la Stockholm, care asigură o continuitate excelentă a programelor de la Tampere și de la Haga. Eu cred că vom avansa fără probleme. Ne-am dat seama că în domeniul securității, justiției și libertății uh, sarcinile pe care le avem în fața noastră sunt foarte ambițioase. E clar, trebuie să îmbunătățim mult situația. Dacă e să ne comparăm cu Statele Unite ale Americii, acolo orice student cunoaște Constituția Americană și știe care sunt implicațiile acesteia. Tribunalul Federal, de asemenea, emite sentințe care au o argumentație filozofică. În schimb, în Europa, de foarte multe ori avem probleme legate de argumentarea, argumentația sentințelor. Acestea nu sunt argumentate așa cum trebuie. În Uniunea Sovietică se vorbea despre diferite tipuri de democrație, democrație sovietică sau internațională. Trebuie să fim foarte atenți cu în ce vrește aceste nuanțe, deoarece se poate ajunge la manipulări și la distorsionări. Trebuie spus de asemenea că în multe țări există tribunale constituționale care iau decizii. Avem Tribunalul Constituțional German, de exemplu, care uh, își emite sentințele. Aș vrea să vă spun că ar fi interesant să studiem aceste sentințe la nivel european, ar fi interesant ca acestea să fie traduse în engleză pentru a crea o jurisprudență la nivel european. De asemenea, trebuie să studiem jurisprudența Tribunalului European pentru Drepturile Omului. Deci sunt uh, sentințe care ne afectează pe toți. Deci ar trebui să vegem pentru ca aceste sentințe date de Curtea Drepturilor Omului, de exemplu, să fie puse în practică. Deci trebuie să analizăm situația și să ne asigurăm de asemenea că aceste decizii judecătorești sunt bine argumentate. Doar așa vom putea, într-adevăr, să apărăm drepturile omului. Trebuie să fim foarte atenți, de exemplu, cu ceea ce se întâmplă în Rusia. Trebuie să aderăm la protocoalele internaționale pentru a putea apăra, așa cum se cuvine, drepturile omului. Preîntâmpinarea și vigilența în domeniul drepturilor omului trebuie să funcționeze, iar agenția de la Viena trebuie să uh, capete un rol într-adevăr important. Domnule președinte, transparența este un concept principal atunci când se exercită justiția. Parlamentul European și instituțiile trebuie să vegheze, să se asigure că documentele sunt transparente și sunt la dispoziția tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Bronze de la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre o Europa a cetățenilor care să consolideze democrația și aș fi aproape de acord cu acest lucru. Dar vreau să vă spun că vorba, trebuie să fie vorba de o Europa a cetățenilor liberă, o Europa a națiunilor suverane și nu a cetățenilor unui suprastat european. Mai mult, pentru a consolida democrația, eu aș vrea să văd că se organizează referendumuri, ori de câte ori se se fac planuri de către acest suprastat. S-a vorbit foarte mult despre democrație și libertate, dar vorbele sunt goale. De multe ori este o legătură foarte slabă între ceea ce se spune, între vorbele despre libertate și democrație și realitate. În Belgia, unde ne aflăm astăzi, numai cu câteva, câțiva ani în urmă, statul a luat măsuri de interzicere a unui mare partid politic. În Ungaria, funcționarii statului au atacat pe membrii opoziției, i-au arestat și i-au ținut în detenție. Uh, se uh, pun restricții aproape în fiecare țară din Europa, restricții la adresa exprimării libere și a uh, opiniilor care nu corespund cu majoritatea. Eu aș vrea să vedem în realitate libertate, democrație și securitate și nu doar vorbe goale. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Zisi din Parlamentul Elen. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna Zisi în numele reprezentanților Greciei, Parlamentului din Grecia, vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizarea acestei întâlniri comune și vreau să mulțumesc de asemenea um, tuturor celor care au fost implicați în crearea acestui program de la Stockholm care ne va permite să mărim um, securitatea, libertatea, să sporim justiția, respectând în același timp drepturile fundamentale ale fiecărui cetățean. Domnule comisar, Cred că meritați toate felicitările dumneavoastră și întreaga Comisie Europeană pentru comunicarea pe care ați publicat-o pe tema programului de la Stockholm. Cred că această comunicare conține propuneri concrete și foarte binevenite care ne fac să înțelegem cum ar putea să funcționeze acest spațiu comun de libertate, securitate și justiție. În avizul pe care Parlamentul grec l-a dat și n-am să intru prea mult în detalii despre acesta, oricum el și-a Um, exprimat îngrijorările în ce privește protecția datelor personale, imigrația, dreptul la azil politic uh, și regulile comune de care va fi nevoie dacă vrem să putem să colaborăm în toate aceste domenii. Și am insistat mai ales asupra imigrației, pentru că avem nevoie într-adevăr de o abordare integrată. Trebuie să vedem cum va funcționa sistemul de primire a imigranților. Există în fiecare stat membru probleme de securitate, dar trebuie să găsim, cum spuneam, o modalitate comună de a proteja, proteja granițele. Și atunci vreau să-l întreb pe domnul comisar ce are de gând să facă comisia în limita competențelor sale, astfel încât să fie îmbunătățite condițiile în care uh, sunt primiți imigranții. Pentru că nu mai putem accepta ca într-o Europa a libertății, a securității și a justiției să existe centre de primire care sunt adevărate închisori. Noi vorbim aici despre niște idealuri, dar de fapt realitatea tare, mi-e teamă, este uh, cât se poate de diferită. Dacă vrem cu adevărat să uh, oferim libertate și securitate și justiție, trebuie să ne gândim și la felul în care îi protejăm pe cei care vin în Europa. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Sebivniev de la uh, Dieta Poloneză. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vorbim despre Europa ca un spațiu comun de libertate, securitate și justiție. În dezbaterile noastre ne referim la subiecte foarte importante, cum este subiectul imigrației ilegale. Aș dori să vă împărtășesc teama mea, care a fost uh, de asemenea exprimată și de antevorbitorii mei. Aș dori să vă spun că noi avem anumite experiențe în acest sens și când spun noi, mă refer mai ales la persoanele din Europa Centrală și de Est. Eu vin din Polonia și noi avem experiențe cunoaștem o Europa împărțită artificial de uh, o cortină de fier între est și vest. De aceea, țara mea, cetățenii mei au experiențe în acest sens și aș dori să vă spun că trebuie să fim cât se poate de precauți în ceea ce privește anumite soluții juridice. Soluții propuse aici Uh, și despre care eu sper că nu vor crea încă un zid care să împartă Europa între uh, cetățeni fericiți, ale căror drepturi sunt respectate, și cetățeni care suferă de foame și care foarte adesea nu pot să trăiască într-o lume care să le cinstească libertatea, securitatea și justiția. Cred că în această situație trebuie să ne concentrăm asupra uh, prevederilor Curții de Justiție sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Foarte adesea se citează articolul 8 din Convenție ca temei juridic pentru tot ce ține de imigrație. Foarte adesea am în jurisprudența curții se arată că expulzarea forțată a unui imigrant dintr-un stat atrage consecințe foarte tragice, nu numai pentru persoana în cauză, ci pentru întreaga sa familie. Astfel se încalcă articolul 8 din Convenția Drepturilor Omului. Cred că dacă vorbim despre libertăți, nu trebuie să uităm și care sunt diferențele dintre hotărârile Curții eh, Europene a Drepturilor Omului și eh, ale Curții de Justiție de la Luxemburg, mai ales în privința acestui articol 8. De exemplu, situația în care o persoană este urmărită ilegal, în care convorbirile sale sunt înregistrate ilegal. S-a întâmplat în Germania, de exemplu. Cred că se spunea acolo că dacă vrei să intri într-o firmă de avocatură fără să ai mandat, întotdeauna încalci articolul 8 iar uh, Curtea de Justiție de la Luxemburg nu a fost de acord cu hotărârea Curții Europene de Justiție. Cred că trebuie să ținem cont de toate acestea înainte de a lua decizii. Mulțumesc. Acum doamna Corața Bild din Parlamentul European. Uh, Mulțumesc. Aș vrea să mă alătur și eu colegilor care au uh, mulțumit uh, președinției suedeze pentru uh, programul de la Stockholm pe care îl sprijinim. Aș vrea să subliniez faptul că doamna Beatrice Ask dorește ca Europa să fie Europa cetățenilor și sper că vom reuși cu toții să le comunicăm cetățenilor că nu, că noi nu dorim o Europa fortăreață, așa cum spuneați. Domnule președinte, eu aș vrea să mă refer acum la atitudine. Eu am impresia că acest tratat de la Lisabona ne pune pe umeri o responsabilitate imensă în calitate de instituție cu codecizie. Va trebui să fim constructivi, să fim uh, un colegiuitor responsabil. Și vă voi da un exemplu practic. De multe ori Parlamentul European aduce obiecții uh, Uh, legislației. Însă din uh, decembrie, de pe 1 decembrie încolo, noi vom fi răspunzători, vom fi părtași la aceasta, iar atitudinea noastră nu este responsabilă. De asemenea, aș vrea să salut ce s-a spus ieri. Ar trebui să consolidăm cooperarea cu colegii din parlamentele naționale. Eu aștept cu nerăbdare idei care să depășească cadrul COSAC, așa cum spuneați dumneavoastră. Doamna ministru Beatrice Ask a spus că putem combina respectul față de valori și integritatea cetățenilor și dreptul la viață privată, pe de o parte și uh, pe de altă parte să facem față tuturor uh, provocărilor din domeniul securității. Sper că vom da dovadă de o atitudine constructivă, deci mai puțin ideologică, să fim pragmatici. Eu sunt o femeie de afaceri și aș vrea să-l sprijin pe domnul Busutil. A avut dreptate. Programul de la Stockholm e complex, va dura 5 ani, de aceea trebuie să țintim niște rezultate clare, să vedem cum vom implementa acest program, pentru ca astfel, peste puțin timp, să putem spune că aceste idei minunate s-au concretizat și acestea sunt rezultatele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Alan Beth din Camera Comunelor din Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă refer la două aspecte. Deja doi oratori înaintea mea a, au vorbit despre Convenția Europeană a Drepturilor Omului și vreau să subliniez faptul că împărtășesc punctul lor de vedere și uh, că abia așteptăm să intre în vigoare caracterul obligatoriu al acestei convenții a drepturilor omului. Dar mă gândesc și la faptul că unii ar putea să meargă în fața curților de justiție ca să, și să profite fie de prevederile Convenției Drepturilor Omului, fie de prevederile Cartei uh, Drepturilor Fundamentale pentru a obține ce este mai favorabil. Pentru că dacă citești uh, ambele documente, uneori poți ajungi la interpretări diferite și la concluzii diferite. Al doilea aspect pe care doream să îl uh, evoc este mandatul de arestare european. Eu sunt în favoarea acestui mandat de arestare. Nimeni nu-și dorește ca infractorii să scape nepedepsiți. Însă, bineînțeles că acest mandat nu ar putea să funcționeze dacă nu există încredere în sistemele juridice din alte țări sau dacă cetățenii sunt uh, victimele unor abuzuri, dacă, de exemplu, sunt trimiși în închisoare pentru niște delicte care în țara lor de origine nu s-ar pedepsi cu uh, închisoarea efectivă. Deci sper că această măsură populară la început să nu devină o sursă de nemulțumiri. Încă o dată subliniez faptul că trebuie să existe încredere reciprocă între sistemele judiciare din statele membre și folosirea mandatului de arestare european trebuie să fie una proporțională. Acum îi dau cuvântul domnului uh, Martinez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna ministru Ask din partea președinței suedeze, să o felicit pentru munca deosebită pe care a făcut-o țara dumneiei. Aș vrea de asemenea să îl felicit și pe domnul Baro pentru munca excelentă pe care a făcut-o comisia în comunicarea sa. Ambele texte au o proiecție deosebit în ceea ce privește viitorul. Aș dori acum, în al doilea rând, să-i felicit și pe raportorii de la grupurile de lucru, care ne-au pus la dispoziție niște unelte precise. În intervenția mea aș dori să mă refer în primul rând la acea Europa a valorilor, din perspectiva libertății, a justiției, a informării și a sistemelor noastre juridice și îmi vine în minte o frază, un articol, o întrebare pe care și-o punea Sartori atunci când se întâmpla voința poporului sau voința lui Dumnezeu pentru a critica și pentru a atrage atenția asupra pericolului pe care îl prezintă fundamentalismul. Eu cred că laicitatea este un element de sinteză, un spațiu de uh, libertate și de confluență. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la protecția datelor. În urmă cu 10 zile, autoritățile mondiale de protecție a datelor s-au uh, întâlnit și ne punem mari speranțe în Uniunea Europeană pentru, ca, pentru a putea um, impulsa un instrument comun de protecție a datelor și pentru a stimula de asemenea crearea unei legislații internaționale de protecție a datelor. În al doilea rând, principiul de recunoaștere reciprocă, și cooperarea judicială. Eu aș merge mai departe și aș spune armonizarea dreptului penal în anumite aspecte concrete, în ceea ce privește niște delicte speciale, specifice. Deci putem armoniza, de exemplu, în ceea ce privește combaterea terorismului. Putem avea armonizare în ceea ce privește traficul de ființe, mai ales atunci când scopul este exploatarea sexuală. Deci aici putem avea o armonizare a dreptului penal. De asemenea, în ceea ce privește protecția copilului, atunci când această protecție a copilului uh, se face pe fundalul exploatării sexuale. De asemenea, să ne gândim că e nevoie de o adevărată cultură a cooperării, o cultură a justiției. Se vorbește de o rețea judiciară, de judecători, de procurori, de schimb, de experiență. Eu aș insista asupra două aspecte aici. În primul rând, să promovăm și să consolidăm tot ceea ce ține de asistența juridică, deci e nevoie de încredere în sistemele procedurale, să avem garanții, să avem uh, niște drepturi, să avem dreptul la traducere și la informare. În al doilea rând, trebuie să dăm dovadă de mai multă energie atunci când uh, facem schimb de informații și cooperăm. Și aș vrea să știu ce crede Comisia și uh, președinția suedeză despre posibilitatea de a crea o procuratură generală la nivel european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului Miguel Parisa Castanius de la ECOSOC. Aveți cuvântul. Gracias, eh, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă aflu aici pentru a reprezenta Comitetul Economic și Social European. După cum știți, este o adunare consultativă care reprezintă societatea civilă. Iar scopul nostru este să ajutăm la dezvoltarea Europei. Organizațiile de întreprinderi, sindicate, la organizațiile de consumatori, de agricultori, de pescari, deci cu toții sunt reprezentați în ECOSOC. Săptămâna trecută, în ședința plenară, cei 340 de membri ai Comitetului Economic și Social au aprobat două avize pentru reuniunea de la Stockholm. Un aviz privind documentul Comisiei, agenda de la Stockholm și celălalt aviz privind din uh, inițiativă proprie pentru ca pe viitor politicile de imigrație să respecte drepturile omului și convențiile internaționale care protejează aceste drepturi. În general, aș vrea să vă spun că organizația noastră consideră fundamentală agenda de la Stockholm, mai ales tot ceea ce ține de protecția drepturilor cetățenești. De ce? Deoarece noi, cetățenii europeni, trebuie să formăm, să facem parte dintr-o comunitate care ne ocrotește libertatea și securitatea. În această privință dorim să existe un echilibru adecvat între securitate și libertate. Iar istoria ne-a demonstrat un lucru și anume atunci când sacrifici valorile libertății ale statului de drept pentru a apăra securitatea, de exemplu în lupta împotriva terorismului, ei bine atunci noi îi lăsăm pe teroriști să câștige, deoarece noi nu mai suntem membri unei societăți libere, deschise și democratice. Iar acum ultimele mele comentarii privind politica europeană de imigrație. Comitetul Economic și Social dorește ca Europa să aibă o politică comună, o legislație armonizată în acest domeniu pentru ca imigrația să se desfășoare prin niște canale legale, transparente și flexibile. Astfel, imigranții sunt tratați așa cum se cuvine. Pe mine m-a dezamăgit foarte mult faptul că președinția suedeză nu a reușit să aprobe la Consiliu directiva cadru privind drepturile imigranților. Sper ca președinția spaniolă să reușească acest lucru. Voi încheia cu o întrebare, domnule președinte. Domnul Baro, vicepreședintele Comisiei Europene, știe despre ce este vorba dumnealui, este corresponsabil împreună cu noi de Forul European de Integrare. Săptămâna trecută ne-am uh, întâlnit, au participat toate organizațiile reprezentative ale imigranților din întreaga Uniune Europeană, au participat de asemenea apărătorii drepturilor omului pentru a putea colabora la această integrare din perspectiva europeană. Iar întrebarea mea e următoarea. Ceea ce privește integrarea, eu cred că această reîmpărțire a funcțiilor la Comisia Europeană este greșită. Deoarece dacă legi imigrația de combaterea delinvenției și a criminalității, deci e o greșeală conceptuală, după părerea mea. Eu cred că Imigrația trebuie să fie legată de drepturile fundamentale și de combaterea discriminării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Papadimulis din partea Parlamentului Elen. Mulțumesc, domnule președinte. Implicarea Uniunii Europene și a parlamentelor naționale în problema cartei drepturilor fundamentale, care până acum a fost de competența exclusivă a statelor membre, reprezintă o ocazie de a uh, restabili echilibrul de mult pierdut dintre libertate și securitate. Pentru că în ultimii ani în uh, numele unor garanții suplimentare s-au uh, dat mai multe lovituri uh, statului de drept și drepturilor cetățenilor, mai ales drepturilor cetățenilor mai defavorizați din societatea. Uh, cred că am început să urmăm modelul american și societatea americană nu este deloc un model în acest sens. Este important să ascultăm foarte atent ceea ce spune doamna Ask, președinta Consiliului și ce spune domnul Barrot în legătură cu aceste subiecte specifice de care trebuie să ne ocupăm. Doamnă Ask, domnule Barrot, cum aveți de gând să implementați politicile comune în acest domeniu atunci când guvernele au uh, găsit o clauză de opt-out în trei state, Marea Britanie, Republica Cehă și Polonia. Opt-out de la Carta Drepturilor Fundamentale. Este o adevărată gaură neagră aici, în Uniunea Europeană, o gaură neagră a drepturilor fundamentale. Nu trebuie să se permită acestei situații să continue. În al doilea rând, spuneți că avem nevoie de o cooperare aprofundată între sistemele judiciare și polițienești pentru a combate criminalitatea. Dar cum se poate realiza așa ceva fără un control politic? Fiecare cetățean în numele combaterii criminalității, ar putea să se trezească că este urmărit și anchetat de un adevărat Big Brother. Statele din Europa Centrală și de Est și state ca țara mea de origine poate nu vor dori să pună în aplicare astfel de prevederi. În cele din urmă, în privința imigrației, există un principiu sau ar trebui să fie un principiu în Uniunea Europeană Uh, pe care să se bazeze această politică și este vorba de solidaritate, nu e un principiu scris pe hârtie. Nu e vorba doar de securitate, e vorba și de drepturile omului în domeniul imigrației. Acești migranți sunt o categorie, o categorie de persoane ale căror drepturi sunt ignorate și călcate în picioare în numele securității. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane au dreptul să își exercite drepturile. Și, în primul rând, trebuie să luăm deciziile adecvate și să implementăm hotărârile Curții Europene de la Strasbourg, ceea ce nu facem. În cele din urmă, domnule comisar Baro, de ce Grecia și Spania sunt uh, state care primesc foarte mulți imigranți, de ce sunt lăsate singure să plătească literalmente prețul uh, și, și literalmente și metaforic prețul de a se afla la frontierele Uniunii Europene. Trebuie să fie împărțită și cu celelalte state această povară și de asemenea și costurile presupuse de imigrație. Dacă economia europeană ă, trebuie să își revină, avem nevoie de acești cetățeni ca lucrători. Mulțumesc. Urmează domnul Șuf din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul primii sesiuni plenare am luat, am luat cuvântul ca să spun că dreptul la securitate este un drept al tuturor. Acum aș vrea să vorbesc despre libertatea de exprimare. Am senzația că această libertate nu este apreciată prea mult. S-a vorbit despre un partid care a fost uh, pus în afara legalității, care a fost exclus de pe scena politică. Și s-a spus că din cauza faptului că nu se uh, respecta libertatea de exprimare. Există o minoritate care condamnă felul în care ne-am creat partidul și ne împiedică să luăm uh, parte la uh, următoarele uh, scrutinuri electorale. Trebuie să știți că singura noastră crimă este că susținem că Flandra este o națiune și Europa trebuie să fie o Europa a popoarelor și dreptul la suveranitate este cu adevărat un drept și nu este uh, evocat prea des. Eu am venit aici ca să vă vorbesc despre asta și să spun că toată lumea ar trebui să se bucure de dreptul la libera exprimare. Pentru că uh, legile care au fost votate în Belgia împotriva partidului meu ar putea să fie votate în oricare altă țară și unul din grupurile politice pe care le reprezentați astăzi aici, stimate doamne, stimați domn, ar putea să fie victima aș, aceleiași cenzuri. Acum are cuvântul domnul Vos. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să vă spun că programul de la Stockholm este un pas uh, înainte binevenit în continuarea programului de la Tampere și de la Haga. De asemenea, acesta are o legătură clară cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și astfel Uniunea Europeană va putea progresa. La nivel european e clar că va trebui să venim cu uh, soluții în ceea ce privește azilul, imigrația. Va trebui de asemenea să avem o strategie pentru securitate. Fie că ne place sau nu, această problemă apare întotdeauna și noi trebuie să avem niște răspunsuri, să avem o anumită influență. Noi, Uniunea Europeană, ar trebui să fim un model în ceea ce privește măsurile pe care le luăm pentru a face față acestor greutăți. Aș vrea să vă spun însă că deși sarcinile noastre sunt importante, recunosc acest lucru, va trebui să fim foarte precauți. Va trebui să găsim niște reguli, să ajungem la niște reguli și um, regulamente simple, deoarece ceea ce stabilim la nivel european uh, crește nivelul de exigență în ceea ce privește implementarea la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că nu există ambiguități în ceea ce privește implementarea ordinilor care vin de la centru. În ceea ce privește protecția datelor, salut ce a spus domnul Martinez din Spania. Vrem, bineînțeles, să aduce modificări, însă trebuie să găsim echilibrul corect între libertățile individuale și cerințele de securitate pentru publicul general larg. Tinerii de astăzi um, cresc într-o lume complet diferită, au acces la internet, au acces la foarte multe date, la foarte multe informații. Și pe internet uh, se găsesc tot felul de lucruri, de informații care pot uh, fi și dăunătoare. De aceea noi trebuie să ne asigurăm Există o adevărată protecție a datelor. Oamenii trebuie să știe câte date personale, deci ale lor, sunt stocate și unde. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul domnului Buzec, copreședintele. Excellent... Uh, mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere excelentă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Am înțeles că am uh, epuizat lista vorbitorilor. Toată lumea e de acord cu această decizie? Văd că nimeni nu protestează. Așadar, aș dori să o rog pe doamna ministru a justiției din Suedia, de la președinția suedeză, să ia cuvântul, dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru comentarii și pentru întrebări. Sigur că nu pot să răspund la toate întrebările, poate că nici nu doreau toate să primească un răspuns și nici nu doresc să repet introducerea pe care am făcut-o. Dar am să mă refer la câteva dintre comentariile uh, ce se referă la aspectele cele mai importante ale dezbaterii noastre. În primul rând, combaterea criminalității este foarte importantă, într-adevăr, dar aceasta nu trebuie să se facă în detrimentul drepturilor individuale. Sigur că aceasta este o chestiune esențială, iar în programul de la Stockholm noi încercăm să găsim un echilibru între măsurile de reprimare și libertățile civice. Cred că știți cu toții că orice combatere a criminalității are la bază echilibrul între aceste două chestiuni. Și cred că noi am reușit să uh, creăm un program mai bun în proiectul acesta de la Stockholm decât s-a uh, mai făcut până acum. Cred că am reușit să găsim niște orientări pentru viitor. După cum s-a mai spus, în crearea unui astfel de program trebuie să ne gândim și cum folosim programele anterioare, de exemplu programul de la Haga. Am făcut niște evaluări extensive și am remarcat că e ușor să iei decizi, decizii dacă e greu să le pui în aplicare. De aceea, o secțiune din programul de la Stockholm se referă la evaluare, la uh, follow-up, la monitorizare, uh, la precauție și la atenție maximă în implementare. Cred că trebuie să fim foarte practici în uh, luarea deciziilor ca să putem explica cetățenilor de ce facem aceste lucruri. Cred că nu trebuie să uităm toate acestea. S-a menționat uh, cât de important este să putem avea încredere în informațiile pe care le primim de la parteneri. Nu trebuie să uitați că foarte curând se va lua o decizie în legătură cu standardele, în legătură cu informațiile legate de ADN, de exemplu, și de asemenea o alta în legătură cu laboratoarele de criminalistică. Trebuie ca tribunalele din Madrid să poată avea încredere în informațiile primite din Suedia. Trebuie să existe dovezi că laboratoarele respective sunt la standardele cele mai bune și că informațiile pot fi folosite în fața instanței. Deci, propunerea noastră ține cont de toate acestea. Înțelegem că nu toate parlamentele din Europa sunt mulțumite de această propunere, dar e important în legătură cu aceste decizii atât de practice să facem cu toții un efort dacă dorim să funcționeze cooperare. S-a vorbit despre o forță de poliție europeană. Noi nu dorim așa ceva și nici programul de la Stockholm nu prevede o astfel de forță. Noi considerăm că Europol este o șansă de a coordona mai bine uh, forțele naționale de poliție și de a le organiza. Există o cooperare foarte importantă. Trebuie ca cineva să o coordoneze și Europol poate să-și asume acest rol. Este important să se pună accentul și pe cooperarea polițienească în afara frontierelor Uniunii Europene. Europol are uh, rolul de a aduce valoare adăugată la activitățile forțelor polițienești naționale. Sigur că poliția acționează în primul rând la nivel local și național, sunt de acord cu această opinie. Statele membre au uh, înțeles ceea ce vrem noi. Am avut foarte multe întâlniri bilaterale în acest sens. S-a vorbit despre un posibil uh, procuror european. E un proiect interesant și la Stockholm noi am menționat acest lucru ca una dintre cele trei posibilități de continuare a cooperării Eurojust. Sigur că uh, trebuie să se respecte anumite funcții specifice naționale, sunt multe soluții, nu am pierdut din vedere acest proiect, însă astăzi nu este încă limpede care dintre cele trei opțiuni ar fi cea mai bună. Foarte mulți dintre dumneavoastră au spus faptul că nu doresc ca Europa să fie o fortăreață. Mă bucură acest lucru. Mă bucur că forțele politice lucrează și că acestea încearcă cu adevărat să obțină uh, susținere pentru a răspunde temerilor cetățenilor. Uh, față de aceste fluxuri migratorii care sunt o problemă în anumite părți ale Europei. Trebuie să lucrăm din greu la toate aceste aspecte, iar programul de la Stockholm dedică foarte mult acestei idei și ideii de a crea până în 2012 un sistem comun european de azil. Trebuie să lucrăm foarte mult în acest sens și avem nevoie de solidaritate, bineînțeles noi tratăm chestiunile legate de migrație în modul în care le tratăm, pentru că dacă nu am face așa, am risca să uh, sigilăm Europa, să împiedicăm accesul în Europa. În anumite părți ale Uniunii Europene se încearcă să se primească toate persoanele care vin în Europa, indiferent de motivul care le aduce aici. Trebuie să cooperăm mai mult cu statele gazdă, cu statele care primesc migranți toate acestea reprezintă o parte a soluției. Trebuie să colaborăm și cu statele din afara Uniunii Europene la toate aceste proiecte. Frontex este uneori prezentat în mass media ca un exemplu de forță de reprimare care uh, face rău persoanelor neajutorate. Nu e adevărat. Frontex este o instituție care încearcă să susțină autoritățile frontaliere din statele membre atât în ceea ce privește acțiunea pe teren, cât și în ceea ce privește schimbul de informații și de experiență. Este foarte important să folosim Frontex așa cum trebuie. Și uh, pot să vă spun că multe persoane care doresc să existe Frontex fac foarte mult și Frontex trebuie să facă mai mult și decât ce face astăzi și prin programul de la Stockholm am fost foarte constructivi. Am uh, creat șansa de a avea birouri regionale, însă nevoile sunt diferite în diferitele părți ale Europei. Eu aș dori ca controlele la frontieră să fie, în primul rând, sub competența autorităților naționale, iar Frontex să lucreze ca, un, ca o măsură complementară. În ceea ce privește Punctul nostru de vedere acesta este că Uniunea Europeană trebuie să reprezinte o plus valoare. Trebuie să facem la nivel european numai ceea ce nu se poate face la nivel național. În cele din urmă, Uh, am avut aceste întâlniri importante și ieri și astăzi cu dumneavoastră și cred că a fost in, foarte interesant să ascultăm ceea ce ați avut de spus. Ne bucură orice aport al dumneavoastră și sigur că nu se încheie aici am avut întâlniri ale președinției suedeze cu statele din Balcanii Occidentali, care nu sunt membri ai Uniunii Europene. Însă, pentru ei, cooperarea cu Uniunea Europeană și viziunea noastră reprezintă o șansă. Noi le putem oferi stimulente să consolideze statul de drept, să combată criminalitatea, să ia măsuri împotriva corupției și uh, să ă, se ocupe de problemele sociale foarte dificile pe care le au. Sigur că nu întotdeauna e ușor să cădem de acord, pentru că nu e întotdeauna ușor să discuți politici, dat fiind cantitatea problemelor cu care aceste state se confruntă. Însă cred că reuniunile pe care le-am avut cu statele din Balcanii Occidentali uh, sunt foarte importante, mai ales pentru că sunt susținute și se întâmplă regulat. Uniunea Europeană colaborează cu vecinii și cu statele din afara frontierelor sale. Obiectivul principal al acestei cooperări este unul pașnic noi nu uităm uh, războiul care s-a întâmplat în aceste părți ale lumii și uh, trebuie de asemenea să nu uh, uităm că trebuie create instituții și trebuie coordonată legislația. Însă trebuie să uh, avem în vedere și unificarea relațiilor și desfășurarea de relații pașnice. Ce faceți dumneavoastră în Parlamentul European este esențial în uh, această situație și sper că programul de la Stockholm ne va oferi un set de instrumente, un cadru pentru munca noastră din anii ce vor urma, pentru a pune în aplicare și a uh, înfăptui ceea ce ne dorim. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru! pentru că ați rezumat unele dintre problemele menționate și pentru că ne-ați uh, risipit anumite îndoieli ce fusese exprimate. Domnul Gutierrez din Parlamentul Spaniol ar dori să uh, facă acum niște comentarii în legătură cu concluziile grupului de lucru numărul 3 și uh, am decis împreună cu co-președintele să îi acordăm uh, puțin timp de vorbire pentru că mai avem timp. Un minut, domnule președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult. Ceea ce vrește concluziile celui de-al treilea grup de lucru, protejarea cetățenilor, uh, securitatea internă. În primul aliniat, spunem că nu există nicio contradicție inerentă între dreptul la viață și respectul pentru drepturile omului. Cred că nu e corect deoarece dreptul la viață, viața este primul uh, drept al omului. Deci nu există o contradicție inerentă între securitate și respectarea drepturilor omului. Așa ar trebui să figureze în text. Mulțumesc. Dacă cumva raportorul pentru grupul de lucru numărul 3 poate să răspundă și să ne spună dacă este de acord cu această propunere, cu această mică modificare. Este prezent raportorul. Nu, îi se spune președintelui Buzek. Ne vom gândi la asta? Da, nu. Domnule președinte, este o propunere pe care to- toată lumea o susține. E logică. Stimate colega, știți că raportorul este întotdeauna personalitatea, de aceea căutam raportorul, dar oricum vă mulțumesc pentru ajutor, e evident pentru toată lumea că această propunere poate fi acceptată. Așadar, acum aș vrea să îl rog pe domnul Baro, domnul comisar, să ia cuvântul. Întâi de toate, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Doamna Ask a evocat marea parte a întrebărilor și eu, la rândul meu, am să încerc să răspund tuturor solicitărilor care mi-au fost adresate. Doamnă David, este sigur că în Europa va trebui să construim, să fim un adevărat arhitect al protecției datelor. Ați insistat și asupra politicii de imigrare. Eu cred că măsurile propuse în program sunt echilibrate. Se insistă și pe conceptul unei Europe azil. Domnul Taritari a spus că e nevoie de adevărate programe de integrare. Și aș vrea să vă spun amândurorura că noutatea din programul de la Stockholm este tocmai această idee a măsurilor comune, a normelor care să fie armonizate la nivelul Europei pentru primirea imigranților. Îi mulțumesc și lui Simon Busutil care a spus că acum când piața internă este aproape în măsură de 100% uh, finalizată, trebuie ca următoarea mare provocare pentru noi să fie acest spațiu comun de libertate, securitate și justiție. Aș vrea să reamintesc uh, celor care au vorbit despre Frontex că această agenție nu face decât să coordoneze eforturile statelor membre și uh, resursele pe care le are agenția depind de generozitatea acestor state membre. Și fără a încălca principiul de subsidiaritate, de fiecare dată dorim să găsim valoarea adăugată pe care o poate reprezenta colaborarea la nivel european. Apoi, s-a vorbit despre faptul că cooperarea polițenească, judiciară și așa mai departe nu pot să Uh, fie o reușită decât dacă există un schimb de informații, de orice fel de informații între aceste servicii din statele noastre membre. Deja am încercat să aplicăm prevederile tratatului de la Prum în legislația comunitară. Este deja un prim pas înainte. Apoi, stimate Jacques Alain, având în vedere sistemele uh, uh, SIS-2 și uh, uh VIS, cred că toate dispozițiile din um, aceste programe vor permite o mai bună cooperare între serviciile de poliție și serviciile juridice, ca să avem într-adevăr o Europă care să protejeze. Alți oratori au mai insistat asupra nevoii de recunoaștere reciprocă. Da, asta este cheia. Avem nevoie de o cultură juridică comună. De aceea e nevoie să existe o, programe de formare pentru judecători, să existe schimburi între aceștia. Domnul Cosido, bineînțeles că nu ne dorim să existe o, un corp de poliție european. Nu ne dorim ca Europa să devină un fel de bunker ultraprotejat. Dar așa cum a spus și Beatrice Ask, vrem să folosim mai bine Europolul, să profităm de pe urma acestei um, analize a felului în care funcționează criminalitatea organizată. În niciun caz nu vrem să luăm locul statelor membre. Îi mulțumesc și domnului Sasi, care a spus că Europa trebuie să adere la Convenția Drepturilor Omului. Dumnealui a insistat și asupra noțiunii de transparență, care evident ne va permite să facem și mai multe progrese. Domnule Born, ați vorbit despre un suprastat național, dar așa cum am spus și în discursul meu introductiv, cetățenia europeană nu este decât o valoare adăugată față de cetățenia națională. S-a insistat și asupra condițiilor de primire a Uh, imigranților și asupra condițiilor de detenție a imigranților ilegali sau a persoanelor care urmează să fie repatriate. Trebuie să avem niște programe pilot, să găsim alternative uh, la um, detenție. Doamna Sichon a ținut să insiste asupra uh, unui punct și pe bună dreptate și anume să existe o apropiere între jurisprudența Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg și uh, cea a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Evident, cu o asemenea convergență ar permite să clarifice mai multe subiecte. Deci e o idee interesantă și importantă. Doamnei Corața Bild, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a insistat asupra rolului pe care l-au de jucat parlamentele, cele naționale și Parlamentul European. Nu trebuie să neglijăm experiența parlamentelor naționale. Eu însumi am fost deputat în țara mea și știu cât de prețioasă poate să fie um, contribuția parlamentelor naționale. Domnul Bays. a arătat că există un risc de contradicție între Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale. Dar cred că, datorită jurisprudenței, putem să um, ajungem la mai multă coerență. Și uh, uh, vorbitoarea care a vorbit despre proporționalitate avea uh, uh mare dreptate. Trebuie să întărim uh, um, garanțiile procedurale și vreau să-i mulțumesc președinției suedeze și uh, ție, dragă Beatriz, pentru că am trecut la o etapă superioară. De aici înainte, peste tot în Europa, veți avea drept la traducere și interpretare în limba dumneavoastră maternă. Este o mare realizare. Domnul Martinez Cuesta Martinez aveți dreptate. Pentru delictele cele mai grave trebuie să existe o armonizare um, a uh, uh, pedepselor. Nu vrem să creăm un drept penal european, dar trebuie să existe o uh, convergență între um, aceste pedepse. Domnul Parizac care a vorbit în numele Comitetului Economic și Social, a reamintit și el de faptul că avem această datorie de integrare. Am fost frapat de faptul că în raportul Națiunilor Unite se spune clar că atunci când imigranții sunt bine integrați, ei uh, reprezintă un plus. Când ei nu sunt bine integrați, acest lucru ilustrează o slăbiciune a, a statului gazdă. Și în programul de la Stockholm ne vom ocupa și de aceste aspecte. Domnul Papadimulis, mergem înainte, vă asigur. Chiar dacă unii au profitat de această clauză de opt-out, vă pot promite că vom avea cu adevărat un uh, um, sistem de supraveghere a datelor cu caracter personal. Chiar dacă nu avem competențe în ce privește apărarea drepturilor minorităților, afirmăm totuși necesitatea uh, protecției acestor uh, drepturi. Apoi, vorbitorului care a vorbit despre folosirea noilor tehnologii pentru protecția datelor. Noi vom vrea chiar să validăm unele tehnologii ca să spunem cele care sunt cele mai pertinente pentru a oferi această protecție a datelor, pentru că este vorba despre un element major. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate, dar țin să spun că am urmărit cu toată atenția luările dumneavoastră de cuvânt și mi-am luat notițe și vă mulțumesc încă o dată. Thank you very, very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dragi colegi, ne aflăm aproape la sfârșitul reuniunii noastre. Mai avem 5 uh, sau 7 minute pentru că am dorit să mai uh, facem niște declarații acum, la final. În primul rând, vreau să mulțumesc încă o dată președinției suedeze a Uniunii Europene, reprezentată aici de uh, domnul Per Westerberg, președintele Parlamentului suedez, și de doamna Ask, ministrul suedez al justiției. Ei ne-au prezentat excelent toate problemele. Le mulțumim! Dragi colegi, aș dori să mai spun și că reprezentantul Comisiei, domnul Baro, Comisarul pentru Justiție, Libertate și Securitate a uh, făcut o prezentare excelentă. Vă mulțumim pentru contribuția la discuția dumneavoastră, o contribuție esențială. Mulțumim pentru prezență și pentru tot. And, uh, would... Aș dori să dau acum cuvântul co-președintelui, colegul meu, pentru a face niște observații de încheiere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și trebuie să spun că e o adevărată provocare. Domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, domnilor deputați, doamnelor și domnilor, s-a cerut aici acțiune în discuțiile din aceste două zile. Subiecte importante cum ar fi discriminarea, schimbul de probe și combaterea criminalității transfrontaliere au fost puse în evidență. Doamna ministru a justiției din Suedia, Beatrice Ask, ne-a prezentat uh, ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Toate intervențiile dumneavoastră arată că se va crea un spațiu comun al libertății, securității și justiției. Am luat notă de complexitatea acestor subiecte de care trebuie să se țină cont în implementarea programului de la Stockholm și de asemenea cât de important este să se discute toate aceste chestiuni, așa cum s-au discutat la reuniunea parlamentară comună. După cum am spus ieri, parlamentele naționale reprezintă parteneri activi și constructivi în transmiterea mesajului Uniunii Europene cât mai bine. Avem cu toții nevoie de soluții pragmatice pentru a facilita viitoarele proceduri și programe. De aceea, președinția suedeză a ă, cerut o întâlnire suplimentară la Stockholm în 11 și 12 decembrie. Ambiția noastră este ca la conferința președinților obișnuită, conferința președinților parlamentelor din mai, să uh, luăm deciziile finale în legătură cu cooperarea parlamentară în cadrul tratatului de la Lisabona. Dorim să identificăm mijloace și proceduri pentru un schimb de informații intensificat și de asemenea un schimb de cele mai bune practici pentru un control în cunoștință de cauză al practicilor Uniunii Europene. Trebuie să punem în evidență principiul subsidiarității și să găsim mijloacele și procedurile pentru o cooperare interparlamentară cât mai eficientă. După cum s-a spus ieri, parlamentele naționale trebuie să afle cum pot monitoriza spațiul de libertate, securitate și justiție. Stimați deputați, în aceste două zile am identificat anumite probleme care vor fi uh, studiate de comisiile specifice din toate parlamentele naționale. Pentru un control eficient trebuie să cooperăm cu celelalte parlamente. Și sper că dumneavoastră, membrii parlamentelor, veți face tot ce puteți pentru a analiza acest program de la Stockholm. Tratatul de la Lisabona va schimba procedura de luare a deciziilor în acest domeniu. Vreau în cele din urmă să mulțumesc domnului președinte Buzek, care a coprezidat această reuniune și uh, vreau să-i spun că am cele mai bune urări pentru domnul președinte Buzek și pentru colegii din Parlamentul Spaniol în organizarea următoarei întâlniri. Thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Westerberg. Dragi colegi, aș vrea și eu să mai adaug câteva fraze de încheiere am avut aici subiecte esențiale pentru cetățenii noștri. Libertate, securitate și justiție. Și nu trebuie să uităm că a fost o reuniune parlamentară comună. Am remarcat că ați menționat și dumneavoastră foarte multe alte subiecte la această reuniune. Securitatea cetățenilor, drepturile cetățenilor, criminalitatea transfrontalieră, politica de migrație, Frontex, droguri, terorism, corupție, Carta Drepturilor Fundamentale, protecția datelor, foarte multe subiecte. Trebuie să ne gândim la toate acestea și pe viitor, bineînțeles. Însă am avut și trei documente ce au derivat din uh, reuniunile grupurilor noastre de lucru. Este o bază foarte bună de continuare a programului nostru și de pornire pentru programul de la Stockholm în decembrie, după cum a propus președinția suedeză. Și susținem cu tărie toate inițiativele președinției suedeze pentru că este foarte important ca cetățenii noștri să își vadă așteptările împlinite cât mai rapid. Aș mai vrea să mai spun ceva. Un lucru foarte important. Eu am obligația de a spune mai mult decât ceea ce se află pe ordinea de zi. Trebuie să existe o cooperare reală între parlamentele naționale și Parlamentul European. Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare de la 1 decembrie 2009, peste foarte puțin timp. Cei mai mulți dintre noi luptă pentru tratatul de la Lisabona și acum este momentul ca parlamentele, parlamentele naționale, care pot influența legislația europeană, ceea ce înainte nu se putea, și pentru Parlamentul European este un moment foarte bun pentru că avem acum competențe sporite. Știți foarte bine. Cooperarea este necesară și noi ne pregătim. Deci vă rugăm să cooperați la pregătirea celei mai bune cooperări pentru următoarele săptămâni și următoarele luni. Este necesar, suntem gata să vă oferim asistență și cred că și dumneavoastră sunteți gata să ne oferiți nouă asistență. Avem nevoie de contacte sporite. Primele contacte se vor desfășura în decembrie între secretarii generali al, ai tuturor parlamentelor, parlamentele naționale și Parlamentul European. Tot în decembrie va avea loc o întâlnire a președinților parlamentelor naționale și al Parlamentului European, o întâlnire organizată de președinția suedeză. Și am dori să studiem posibilitățile de cooperare, rețelele ce se pot crea. Nu trebuie să uitați și de COSAC, care încă funcționează. Mai avem și reuniunile parlamentare comune, ca cea de astăzi. Următoarea se va desfășura în timpul următoarei președinții, președinției spaniole, spune președintele. Am uitat de Spania, îmi cer scuze față de colegii spanioli. Spania e o țară foarte importantă. Președinția spaniolă, deci. Am fost în Spania cu câteva zile în urmă și cei de acolo se pregătesc cât se poate de serios pentru a-și asuma rolul de uh, președinte. Va avea loc, deci, o altă reuniune parlamentară comună în următoarele șase luni și avem nevoie de un nivel de angajament foarte ridicat pentru că vor avea loc pe viitor și reuniuni parlamentare comune ale comisiilor din parlamentele naționale cu comisiile din Parlamentul European. Foarte important. Deci ne dezvoltăm cooperarea, rețelele sunt esențiale, internetul ne va ajuta să lucrăm cât mai rapid și cât mai eficient și noi dorim să fim eficienți pentru cetățenii noștri. Nu dorim să existe niciun fel de întârziere în procedura de legiferare. E foarte important și deci pregătirea este cât se poate de necesară. Dragi colegi, vă rog să-mi permiteți să mai spun acum la sfârșitul discuției următoarele. Îi mulțumesc domnului președinte Per Westerberg pentru participarea la această reuniune comună și um, pentru cooperarea sa deosebită cu Parlamentul European la pregătirea acestei reuniuni. A avut o contribuție foarte importantă. Următoarea reuniune comună va avea loc în timpul președinției spaniole, după cum am mai spus, și se va desfășura în Parlamentul European, ca de obicei. Deci, ne vom întâlni în următoarele șase luni în Parlamentul European. Și la sfârșitul întâlnirii noastre aș dori să vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru discuții, pentru contribuții, nu doar la sesiunea plenară, și la grupurile de lucru, pentru uh, pregătirea rapoartelor la sfârșitul reuniunilor. Este foarte important sprijinul adus de dumneavoastră și noi știm că sprijinul parlamentar pentru toate ideile Uniunii Europene este absolut necesar pentru că noi ținem legătura cu cetățenii. Atât parlamentele naționale cât și Parlamentul European. Noi ținem legătura cu cetățenii și suntem responsabili pentru un contact zilnic cu cetățenii. Deci trebuie să susțineți instituțiile europene, Consiliul și Comisia și să vă susțineți și guvernele naționale în tot ceea ce ține de Uniunea Europeană. Toate cele bune, mulțumesc foarte mult și ne vedem peste șase luni. Mulțumesc! Okay.